Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Vreau să vă reamintesc, conform articolului patruzeci alineatul doi din regulamentul de procedură, Sub președinția președintelui în exercițiu nu vor avea loc dezbateri. Dezbateri care să nu aibă ca obiect alegerea președintelui sau verificarea mandatelor. Deci, astăzi nu vor exista niciun fel de dezbateri, cu excepția celor care se referă la alegerile care ne stau în față. Pe ordinea de zi, astăzi avem alegerea președintelui sau președintei Parlamentului conform dispozițiilor din regulamentul nostru de procedură. Candidaturile pentru postul de președinte al Parlamentului nostru, conform articolului 15 alineatul, alineatul